Colleagues, can I bring the meeting to order? Stimați colegi, putem să începem reuniunea. We are up to item 6 on the Am ajuns la punctul numărul 6 de pe ordinea de zi, comunicări ale președintelui și numirea raportorilor și a raportorilor pentru aviz. Primul anunț pe care trebuie să-l facă președintele e că cei care se află fac parte din delegația care începe mâine pentru Austria, Slovacia și Croația. Așteptăm încă o decizie. S-ar putea să existe o problemă. Controlorii de trafic aerian din Belgia amenință cu intrarea în grevă. Dacă acest lucru se va întâmpla, atunci, în mod clar, Va fi greu să părăsim Bruselul mâine. Vă vom ține la curent cu evoluția situației. Însă sper că vom putea să putem să, mer- să mergem. Vom încerca să vă ținem la curent. Domnul Said al Cadraui se folosește de toată influența pe care o are astfel încât să putem pleca mâine. Însă trebuie să fiți conștienți că dacă controlorii de trafic intră în grevă, în mod clar nu vom putea pleca. Putem să trecem acum la reuniunea coordonatorilor. În primul rând, în ceea ce privește numirea raportorilor și a raportorilor pentru aviz. Decizia coordonatorilor s-a luat, în, s-a luat o decizie în legătură cu directiva la calea ferată unică europeană, versiunea revizuită, așa cum o cunoaștem. Aceasta va fi făcută de grupul socialiștilor și democraților. Avizul cu privire la cunoștințe maritime 2020 nu va exista un aviz în acest sens. Nu știm nici dacă Comisia ENVI va avea un astfel de raport așa că am decis că nu se va lua nicio decizie în acest sens. În ceea ce privește delegațiile și audierile pentru anul viitor, va trebui să discutăm mai mult cu sindicatele, însă delegațiile au fost stabilite, delegațiile pentru anul viitor. O vizită la rețeta Euroregiomas pentru studierea mijloacelor de transport. Aceasta va avea loc în Germania și în țările Benelux. Această cerere a fost, a fost făcută de Partidul Popular European împreună cu grupul Verzilor. A doua delegație va fi în Maroc, o propunere din partea grupului socialiștilor și democraților. Acolo vom observa transportul în diferite domenii și acordurile între Uniunea Europeană și Maroc, în special în ceea ce privește aviația. Apoi vom analiza portul din Tangier și impactul pe care îl avea acesta în zona mediterană. Apoi vom sperăm să vizităm și calea ferată de mare viteză între Rabat și Tangier. Vom face acest lucru împreună cu alți colegi de-ai noștri, cei din delegația pentru Maghreb. A treia delegație este una, e, vine dintr-o propunere comună. Va avea loc în Franța și în Catalonia, în Franța, în Spania. Vor fi analizate acolo problemele transfrontaliere, Vom vizita porturile din Barcelona și Tarragona. Cererea a venit din partea grupului ECR și a grupului ALDE. Audier pentru anul 2011 După o lungă discuție în ceea ce privește utilitatea audierilor, Coordonatorii a trei grupuri au analizat mai multe propuneri. Aceste trei grupuri au trebuit să vină cu trei propuneri de pe o listă până la sfârșitul acestei luni astfel încât să ne încadrăm în termenele limită pentru trimiterea calendarului pentru acest an la conferința președinților. Cele trei grupuri au venit cu idei, PPE, Socialiștii și Democrații și ALDE. Lista era lungă, s-a ales câte un element de pe fiecare listă și acesta va fi punctul de plecare pentru cele trei audieri din anul 2011. Nu înseamnă că nu vor exista și alte modificări, însă v-am spus aceste informații pentru a ști care este starea de fapte. În ceea ce privește comitologia, domnul Alcadrau i-a informat, um, ne-a informat cu privire la proiectul de raport pentru proiect de raport și un calendar în privi- și s-a discutat și în privința biletelor. Coordonatorii au cerut comisiei să ne dea mai multe informații cu privire la acest proiect, care apoi va fi trimis uh, Comisiei pentru Comitologie în octombrie, înainte de a se întoarce la Parlament. Coordonatorii au căzut de acord să existe o audiere pentru aplicațiile GNSS înainte de sfârșitul acestui an. Vom încerca să facem acest lucru la sfârșitul reuniunii din noiembrie, adică în câteva luni. Următorul punct pe care l-am discutat a fost um, punctul despre criză și sărăgie. Pe va avea loc pe data de 18 și 19 noiembrie. Coordonatorilor li s-a cerut uh, un uh, proiect în ceea ce privește Agora. Sperăm că va fi gata până spre sfârșitul lunii. Știm că acest termen este unul foarte restrâns, dar pentru a putea să ne încadrăm în calendarul Parlamentului, trebuie să facem acest lucru cât mai curând posibil. Al șaselea punct au fost reuniunile TRAN din 2011. Le găsiți în uh, dosarul din fața dumneavoastră. La diverse a existat uh, o discuție în ceea ce privește sulful și pragul limită în regiunea Baltică și Marea Nordului și cum am putea noi să reacționăm la acest lucru. S-a hotărât ca președintele să trimită o scrisoare pentru a cere informații în ceea ce privește studiul de evaluare a impactului. Iar după ce vom primi aceste informații, vom decide ce trebuie să facem noi, de la, cei de la Comisia Trans, pentru a reacționa la această situație. A mai existat încă o scrisoare trimisă președintelui din partea BEI pentru a se discuta uh, raportul din propria inițiativă în ceea ce privește aviația. Acest schimb de scrisori între mine și președinte, a, fost, a avut loc un schimb de scrisori între mine și președintele de la Comisia Libe. Două alte lucruri. Am primit o invitație o invitație de la Comisia Centrală de Navigare Perin în Strasburg. S-a propus data de 19 ianuarie, miercuri după masa, pe timpul sesiunii plenare. O această vizită ar trebui să dureze cam 3 ore, deci nu ar trebui să existe nicio problemă că membrii ar lipsi de la voturi sau altceva. Deci sperăm că pe 19 ianuarie vom putea să facem această vizită. A fost o cerere de la vicepreședintele Van Dalen. Așa că vom încerca să mergem în această vizită, pe 19 ianuarie. Am existat o cerere din partea grupului verzilor. Ei ne ceriau să luăm legătura cu Comisia în ceea ce privește cofinanțarea proiectelor de transport. Voi face acest lucru și despre implementarea și aplicarea drepturilor pasagerilor pe calea ferată și în acest caz președintele va trimite o scrisoare domnului comisar Calas pentru a cere niște explicații. Coordonatorii au discutat și o propunere a verzilor pentru o rezoluție la întrebarea cu răspuns oral în ceea ce privește serviciile costiere. Serviciile postale. Aceast, aceste subiecte au fost discutate la reuniunea coordonatorilor, acestea au fost anunțurile președintelui. Are cineva întrebări în legătură cu aceste subiecte? Dacă nu, atunci vă mulțumesc. Deja sunt epuizat, spune domnul președinte. Mai departe, pe ordinea de zi, avem votul am depășit deja ora la care trebuia să începem un vot cu privire la politica maritimă integrată. E raportul doamnei Meisner. Sunteți gata de vot, aveți um, cartelele la îndemână. Haideți să verificăm consolele, deschid acum votul. Întrebarea este dacă Brian Simpson este o persoană minunată. Probabil că vom avea 57 de voturi împotrivă. Văd că unii colegi își schimbă chiar acum votul. I will vote for myself. Father. Eu o să votez în favoarea mea, așa că probabil va fi un singur vot pentru. A votat toată lumea, am închis votul. There we go, he's not... Oh, I'm more popular than I... Oh, se pare că sunt mai plăcut decât credeam. Secretariatul este totul în regulă cu, num- cu cifrele. Haideți să începem atunci, stimați colegi. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să informez pe colegi că la amendamentul 98 acest amendament a fost retras pentru că el uh, a fost uh, combinat cu 97. Deci 97, 98 retras la aliniatul um, 29B. Deci, mm, amendamentul 98 fuzionează cu 97. Deci, pur și simplu, nu mai votăm la 98. Vorbim despre aliniatul 29B, spune domnul președinte, asta ca să știe toată lumea și să noteze pe lista de vot. Începem. Compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Avem un amendament oral propus de raportor. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 17. Domnul de Grande Pascual, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 18 adăugire pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 19 adăugire pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm la 19 votul. Am deschis votul. As everybody vote. A votat toată lumea. Am închis votul. 20 pentru, 19 împotrivă, se adoptă. Compromisul B. E destul de complicat acesta. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 25 al domnului Taylor. Cine este pentru? Îl vot pe părți. Prima parte. To introduce the option liability directive. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. De până la deep sea drilling. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea a treia. To include offshore oil and gas exploitation into liability directive. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 26. Al domnului Frankenstein. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27. Pentru. Împotrivă abțineri, verificăm la 27, am deschis votul. A votat toată lumea, am închis votul. 21 pentru, 18 împotrivă, se adoptă. 28, domnul Taylor. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. 16 de la Comisia pentru Pescuit pentru împotrivă abțineri se adoptă. Well, I'll check it. I Verificăm dacă doriți. PP-ul nu a votat unitar. Am deschis votul la 16 pești. Vote is closed. Am închis votul. Aveați dreptate. 19 pentru, 20 împotrivă. 29. În două părți. Și avem un amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Liniuța 2 și 3. Partea a doua, a treia liniuță. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Partea a doua, adică liniuța a treia, verificăm aici. Am deschis votul. As everybody voted. Ați votat? Am închis votul. Partea a doua, liniuța a treia, nu se adoptă. 19 pentru, 19 împotrivă. Atunci trecem direct la compromisul C. Acum trebuie să votăm partea a treia, adică Support the Port Infrastructure Development. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Am ajuns la compromisul C. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la Uh, Peș 18. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36. Cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 38. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. De la Comisia Regională, două părți. Prima parte, taking into account specific solutions. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea a doua are sens da, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 39. Cu amendament oral. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 40. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. La 41. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. În 21 de la peș, ca adăugire la aliniatul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 42. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 43. Ca adăugire. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm, vă rog, la 43, ca adăugire, am deschis votul. Ați votat? Am închis votul. 19 pentru, 21 împotrivă, se respinge. Apoi, pe 17, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 44, domnul Taylor, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Peș, la PS7 nu se votează pentru că se aplică regula 50. Urmează 45, Frankenstein cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 46. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Am ajuns la inițiative de bazin și strategii. 47 s-a retras, 48. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 49. Ca adăugire. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 50. Ca adăugire. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 51. Cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Regii 11. În două părți. În prima parte până la Outremont Students. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea a doua. Are sens. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 52 cu amendament mentoral. Cine este pentru? Împotrivă? Obține. Se respinge. 53. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 54. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 55 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 56 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 57. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Urmează 59 pentru că 58 a căzut uh, pentru că s-a adoptat compromisul Deci cine este pentru 59? Împotriva? Abțineri? Verificăm la 59. Am deschis votul. Everybody voted. Vote is closed. A votat toată lumea. Am închis votul. Se respinge. 20 pentru, 20 împotriva. Nu sunt abțineri. La 60. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 61. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 62. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 63. S-a retras. 64 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 65. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Peș 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, dar verificăm. La peș 13, vă rog, am deschis votul. Has everybody voted? Ați votat. Am închis votul. 27 pentru, 13 împotrivă, într-adevăr se adoptă. maritime surveillance. Trecem la supravegherea maritimă, 66 s-a retras, deci 67. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă, 68. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Peș 19, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul D. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 75 și amendamentele orale. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 76 cu amendamentul oral. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 77 cu amendament oral. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 78 cu amendament oral. Pentru. Împotrivă. Abțineri. O să verificăm. Deci 78 cu amendamentul oral, votul este deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis, 15 pentru, 25 împotrivă, este respins. 79 a fost retras, 80 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pe 14. Vot pe părți. Prima parte până la Ecosystem-Based Approach. Și a doua parte este restul. Pentru prima parte, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 82 a fost retras, 83 cu amendamentul oral pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că este respins, dar să verificăm. Votul s-a deschis la 83 cu amendamentul oral. A, a votat toată lumea? Votul s-a închis. 16 pentru, 24 împotrivă, se respinge. 85. Avem un vot pe părți. Prima parte până la ETS measures. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm pentru partea a doua. Am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. 20 pentru, 20 împotrivă, se respinge. 84 a fost retras. 86. E, 86 devine caduc pentru că am votat prima parte de la 85. Deci trecem la compromis, compromisul E. Compromisul E până la, paragraf, până la alinatul 28. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Să verificăm. Cred că încep deja să resimt oboseala. Compromisul E, am deschis votul. A votat toată lumea. În votul s-a închis. 27 pentru, 13 împotrivă. Se adoptă. Trecem la 93. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul F. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 99, de fapt 97, se scuză președintele, cu amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 98 a fost retras, 99 pentru. Împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 100 a fost retras. PES 15 este un vot pe părți. Până la More Adequate Funding. Cine este pentru? Prima parte. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Pentru partea a doua, mai are logică? Da. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 101. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 102 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 103 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 104 cu amendamentul oral, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi 1, cine este pentru, împotrivă,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 să verificăm la 10, vă rog. Am deschis votul pentru 10. A votat toată lumea, votul s-a închis. 14 pentru, 25 împotrivă, se respinge. 11. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 12. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum am ajuns la cele de la Comisia PEș. PEș 1, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. PEș 2, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. PEș 3, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 4. PEș 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 5. Pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 6 pentru, abțineri, ă, împotrivă, abțineri, se respinge. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. E bine că 12 ține de regula 50. Cred că nici pe asta nu l-am fi adoptat, dar oricum. Trecem acum la regii 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regii 2. Pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm mai bine, pentru că PPN a votat unitar. Am deschis votul la regii 2. Acum e mult mai clar. A votat toată lumea, votul s-a închis. 29 la 11. Regii 3. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 4. O, trebuie să le facem individual, îmi pare rău. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Regii 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 7. Pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm pentru 7. Cred că este respins, dar să verificăm. Am deschis votul pentru regii 7. Am închis votul. 27 pentru, 14 împotrivă, se adoptă. Regii 8, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Regii 9, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votul final. Suntem cu toții pregătiți? Foarte bine. Am deschis votul. Has everybody voted? A votat toată lumea. Am închis votul. 33 pentru, 5 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări doamnei Meisner pentru raport. We now have just a five avem acum o pauză de 5 minute înainte ca domnul Iazambovski să vină în fața noastră. După cum uh, știți, el este foarte punctual, deci uh, o să începem fix la 9.45. Vă rog să nu dispăreți, să nu vă duceți prea departe. Mulțumesc! Colleagues, can we... Dragi colegi, putem să reluăm ședința, vă rog. Următorul punct pe ordinea de zi este cerul unic european, schimb de opinii cu coordonatorii FAB. Întotdeauna am gândit că George este un coordonator fabulos Uh, face o deosebită plăcere să uh, îl întâmpin și să-i urez bun venit uh, pe fostului nostru coleg, fostului nostru adversar, dar în continuare bun prieten, George Zumbowski, care a fost și membru al acestui, a acestei comisii și care este coordonator pentru faburi. Avem până la 11 și jumătate, sunt convins că vom avea o discuție fructuoasă în tot acest timp. Uh, dar îți urăm bun venit înapoi, George. Întotdeauna e o plăcere să te vedem. Și îți dau cuvântul. Domnule președinte, dragi colegi, domnilor și domnilor, este o mare plăcere să fiu din nou aici. N-am mai pus piciorul în această clădere de 18 ani. Am avut între timp nenumărate pachete, pachetul maritim și altele. Deci suntem, ne ocupăm cu pachetele. Acum vorbim despre faburi și sunt uh, recunoscător, vă sunt recunoscător că sprijiniți această uh, inițiativă. Este extrem de important pentru mine, pentru că Comisia și Parlamentul sunt aliați uh, natural și pentru mine, ca coordonator FAB, Iarăși, uh, dumneavoastră sunteți un uh, aliat natural și de aceea doresc să mă bucur de sprijinul dumneavoastră. De când am fost uh, numit pe 12 august, am așteptat cu interes acest schimb de păreri și am un material pe care sper că l-ați și primit și pe care o să vi-l explic puțin mai târziu. Să nu uităm ce am dorit să facă coordonatorii. Coordonatorul are trei uh, misiuni. În primul rând, trebuie să ajute la înființarea acestor blocuri uh, aeriene funcționale. A doua sarcină este să modereze, să facă pe moderatorul între statele membre care au diverse dificultăți în stabilirea acestor faburi și, în al treilea rând, trebuie să facă un raport din 3 în 3 luni. Nu știu dacă vreți să mă vedeți neapărat o dată la 3 luni, dar asta e o altă problemă. Deci, cum spuneam, trebuie să facă un raport în fața Comisiei și Parlamentului la fiecare 3 luni și o să mă folosesc de această raportare ca de o armă pentru a mă asigura uh, că ați luat deciziile potrivite. Pentru că am avut uh, pachetul 1 și pachetul SES 1, pachetul SES 2 și acum statele membre sunt uh, obligate să-și îndeplinească obligațiile. Și o să mă asigur că acest lucru se și realizează. Nu uitați că aceste uh, faburi, în conformitate cu legislația, au un calendar aceste blocuri funcționale vor fi înființate până pe 4 decembrie 2012. Mm, doi ani nu reprezintă atât de mult timp pe cât v-ați imagina. Și Consiliul, atunci când a avut loc uh, criza cenușei, dacă vă amintiți, a decis că ar trebui să accelerăm procesul pentru aceste blocuri aeriene funcționale. Deci, cred că este o sarcină destul de dificilă și de importantă și Uh, ar trebui să-i uh, explic uh, domnului Marinescu, prietenul meu, să răspund la întrebările pe care mi le-a pus, dar o să le explic noilor colegi care este scopul acestor faburi. Deci scopul nu este să stabilim aceste faburi așa pur și simplu de dragul lor. Avem patru țeluri. În primul rând vrem să creștem siguranța în spațiul aerian, Uh, trebuie să avem o eficiență a costurilor pentru uh, traficul aerian și trebuie să avem o um, atitudine prietenoasă față de mediu. Și trebuie să luăm în calcul de asemenea și resursele umane. Bineînțeles, trebuie să nu uităm și uh, partenerii umani, deci controlorii de trafic. Uh, totdeauna asta este ceea ce ne dorim să facem. Nu, probabil că vă amintiți uh, discuțiile din Parlament la pachetul SES 1, SES 2, când statele membre nu au dorit să se includă aceste faburi în uh, legislația națională. Deci noi, noi vrem să facem acest lucru. Asta înseamnă că ei au responsabilitatea să înființeze aceste blocuri aeriene în următorii doi ani și trebuie să le reamintim acest lucru. După cum vedeți din materialul meu, în momentul de față v-am dat criteriile anterioare pentru aceste uh, blocuri funcționale lucrez uh, în continuare la aceste criterii de evaluare pentru a vedea cât de bun este un fapt sau cât de bun va fi. Eu sunt avocat și se poate să ai un tratat absolut minunat, dar care să n-aibă nici pic de substanță. Deci întrebarea este care este substanța acestui uh, bloc arian funcțional, astfel încât să avem um, o să înregistrăm într-adevăr succese pe, cele, pe cei patru piloni. De-a lungul timpului vom adăuga aceste criterii de substanță și atunci putem spune, putem spune că FAB 1 îndeplinește sau nu aceste criterii. Astfel încât, de-a lungul timpului, să ne dăm seama cum uh, evoluează faburile individuale. După cum știți, acum avem 9 faburi Pe cel uh, suedez, o danez, îl uh, consider uh, un fel de nucleu al unui fab mai mare, ceea ce ar însemna că până la urmă, în final, am ajunge cu opt faburi. Două dintre ele au fost înființate, cel danez-suedez și cel Irlanda-Regatul Unit. Și acum trebuie să vedem și cum funcționează dar asta o să fie o întrebare la care o să răspundem data viitoare. Al treilea FAB evoluează destul de bine în acest moment. Un FAB care are un, cel mai mare trafic Europa Centrală. O să-l regăsim undeva la ultimele pagini, la pagina 8. Și Aici avem de-a face cu mai mult de 50% din toată navigația ă, de pe teritoriul UE. Va trebui să existe un acord statal pe 2 decembrie, care va fi semnat probabil aici la Bruxelles vor exista și niște declarații referitoare la intenția de a continua această cooperare, pentru că acest uh, tratat interstatal este doar un fundament care spune care sunt instituțiile care vor fi răspunzătoare. Deci, uh, după aceea va trebui să intrăm în faza a doua de evaluare. Deci acesta este fabul central și o să vă spun încă o dată care sunt criteriile la care trebuie să lucrăm, criteriile de substanță. Pentru moment am doar câteva. În primul rând, care este cooperarea între autoritățile naționale de supraveghere, NSAs, deci nu este Agenția Națională de Securitate din Washington DC, ci ă, autoritățile naționale de supraveghere și modul în care ele cooperează. Spre exemplu, pentru FABEC între Belgia, um, Luxemburg, uh, Olanda și uh, Germania, modul în care aceste autorități cooperează, pentru că uh, în legislație s-a spus că ar trebui să existe această posibilitate ca un FAB să aibă o autoritatea Națională de Supraveghere și ideea este să existe o cooperare strânsă între aceste autorități naționale de supraveghere. Apoi, trebuie să existe cooperare strânsă între uh, cei care oferă, între furnizorii de servicii de navigație. Și acolo se pune întrebarea cum vor dezvolta această cooperare într-o manieră cât mai eficientă, trecând de granițe, de vechile granițe. Deci există această problemă a cooperării mai strânse. După cum știți, liniile aeriene încep să formeze alianțe. Franța se gândește să aibă un singur furnizor pentru tot acest uh, fab. Deci există această abordare pas cu pas, cooperare, alianțe, nu știu dacă chiar uh, și fuziune, dar trebuie să vedem modul în care această cooperare uh, consolidează eficiența în ceea ce privește capacitatea, siguranța, uh, protejarea mediului și așa mai departe. A treia întrebare care este legată de cea de-a doua, este modul în care cooperarea între armată și autoritățile civile va funcționa. Pentru că în anumite țări, cum ar fi Germania, furnizorii de servicii aeriene includ și armata, deci în sala lor de control există și un ofițer care cooperează cu uh, angajații civili pentru controlul aerian. În alte țări există două organizații diferite, un, una civilă și una militară. Dar nu uitați că scopul nostru este să avem eficiență și mai puțină poluare pe cer. Deci Asta înseamnă că dacă vrem un, ca un avion să plece de la punctul A să ajungă la punctul B, trebuie să o facă direct, fără zigzag, pentru a ocoli zonele militare. După cum știți, spre exemplu, noi nu avem uh, suficiente resurse pentru a realiza acest lucru. Avem uh, spațiu aerian care este blocat pentru um, resurse militare, dar uh, numai la anumite, în anumite perioade de timp. Deci, cum spuneam, trebuie să existe această cooperare uh, între militari și civili și acest lucru trebuie să fie rezolvat. Și mai sunt încă două criterii care trebuie să fie rezolvate. Primul este, sunt schemele de performanță. Poate vă amintiți că ideea cerului european unic este, era să avem aceste faburi pentru a convinge statele membre și organizațiile să-și stabilească țeluri pentru a-și îmbunătăți operațiunile înainte, astfel încât să le poți măsura și să poți vedea modul în care aceste faburi ajută la îndeplinirea țelurilor. Deci aceste scheme de performanță pot fi uh, organizate la nivel național sau per fab. Și are logică până la urmă dacă organizezi un fab uh, din punct de vedere instituțional și profesional, să ai și uh, scheme de performanță comune. Deci, pentru moment, statele membre lucrează la asta și trebuie să vedem care este rezultatul acestor scheme de performanță, astfel încât să știm care este celul pe care dorim să-l atingem. Ultima problemă este legislația. această stabilire a faburilor va avea o uh, valoare adăugată generală bazată pe analiza cost-beneficii. Deci nu ne distrăm pur și simplu uh, încercând să organizăm cooperarea între diversele servicii uh, aeriene, ci toată lumea trebuie să știe de ce facem aceste blocuri funcționale și care este beneficiul pentru economie, pentru pasager, pentru mediu. Deci, nu este vorba doar de a organiza un tratat, ci trebuie să vedem și cum uh, îndeplinim țelurile și obiectivele pe care încercăm să le îndeplinim. Până acum, din motive de timp, m-am întâlnit doar cu um, um, ministrul german și ministrul belgian. Soția mea era cât pe ce să mă omoare când uh, a văzut uh, scrisoarea în care promiteam să mă duc în 30 uh, de țări și m-a întrebat, ai spus că ești la pensie, acum ce faci? Va trebui să vizitez mai multe capitale și Până acum, cum spuneam, am uh, fost uh, la directorul general de la Eurocontrol, care este foarte important pentru dumneavoastră. Nu uitați că Parlamentul a Uh, consiliat Eurocontrol să separe funcțiile interguvernamentale și instituționale de cele de servicii. Și de la uh, din moment ce Agenția de Siguranță uh, Europeană, deci EASA, își consolidează aceste competențe, Trebuie să ne bazăm pe datele ă, strânse de Eurocontrol în numele Comisiei și al Parlamentului pentru a evalua situația în ceea ce privește blocurile uh, funcționale. Tocmai de aceea m-am întâlnit cu directorul Eurocontrol și cu echipa sa, care desfășoară activitate excelentă și ne ajută cu datele tehnice, cu uh, evaluările de performanță. Uh, și ieri m-am întâlnit cu serviciile de navigație germane pentru că în drum spre Bruxelles am putut să mă opresc în Frankfurt. Deci o să mai călătoresc și nu uitați că scopul meu este să cooperez foarte strâns cu dumneavoastră ca să vă aflu ideile, să aflu ce doriți dumneavoastră să fac să știu care sunt uh, obiectivele pe care ar trebui să le atingem prin stabilirea acestor uh, blocuri uh, aeriene funcționale, astfel încât aștept cu mare interes întrebările dumneavoastră. M îmi face plăcere să mă aflu aici. Mulțumesc! Well, thank you, George, for that Îți mulțumim, George, pentru această introducere, care a fost așa ca întotdeauna. Sunt sigur că îți vor fi adresate multe întrebări. Cunoști cu siguranță procedura noastră, începem cu coordonatorii și apoi continuăm. Vom începe cu, vom începe cu domnul Groș din partea PP. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și domnului coordonator, îi urez foarte mult uh, succes. Mă bucur că îl revăd aici voluntar în această comisie și că avem această ocazie de a pune întrebări prin care să încercăm să-l impresionăm. și acum chiar suntem foarte nerăbdători având-vă aici în față. Sunt de părere că avem într-adevăr nevoie de cineva ca Georg, pentru că acest dosar ne îngrijorează. Când vedem data, decembrie 2012, și suntem conștienți ce repede trece timpul, atunci mie mi-e deja clar că deja ne aflăm în întârziere. Întârzierea e ceva ce tu nu poți să suporți, știm acest lucru. Așteptăm acum acest raport în Parlament și știm că vei spune problemelor pe nume și noi vrem să știm exact care sunt aceste probleme. Ne aflăm într-o comisie în care discutăm în mod deschis despre probleme. Așa trebuie și așa și facem. Și asta pentru a putea să clarificăm lucrurile. Dacă am înțeles corect, acum există două faburi funcționale și al treilea va începe, își va începe activitatea din decembrie. Întrebarea mea e ce se întâmplă cu celelalte. Nu se întâmplă nimic acolo sau există deja pregătiri? Un al doilea lucru important pentru noi, am auzit ce ai spus despre Eurocontrol. Această împărțire a sarcinilor între servicii cred că e foarte importantă și trebuie să rămână așa această diferențiere. Ai vorbit despre scopuri, țeluri. Cred că ar trebui să îmbunătățim aceste capacități, uh, să acordăm o mai mare importanță mediului, reducerii costurilor. Cred că avem nevoie de niște cifre. Când auzim capacitate, creșterea capacității, dacă am spune că aceasta ar trebui mărită de trei ori, lucrurile ar fi mult mai clare. Trebuie să avem niște scopuri precise pentru ca mai apoi și posibilitatea de dezvoltare a faburilor să poată fi cercetată și comparată. Un alt punct are de-a face cu rolul diferitelor structuri. Și am următoarea întrebare. Cum vezi tu viitorul? Ce rol va avea Cezar, programul Cezar, în acest respect? Ce ne poți spune despre posibilitățile de finanțare pentru Cezar, astfel încât să-și ducă la îndeplinire sarcinile? se pare că odată cu timpul vor exista și anumite probleme cu personalul. Mă gândesc la eficiență, nu vreau să vorbesc despre acum, dar despre costuri putem să vorbim. Vorbim de niște programe foarte scumpe și probabil vorbim despre niște structuri care se vor transforma. Cum putem aborda acest subiect? Nu putem fi împotriva oamenilor implicați în acest sector, dar trebuie să găsim o soluție pentru ei. Mă refer aici la Belga Control și cu siguranță aici vor exista mari probleme. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Matthew, și din partea SND, domnul Alcadraui. Aveți cuvântul. Ne bucurăm să vă revedem aici, domnule coordonator. Cred că ne vom întâlni în mod constant în următorii ani. Aceasta este prima noastră întâlnire. Nu cred că trebuie să intrăm în prea multe detalii în acest moment, dar cred că până în decembrie 2012 aveți foarte multe de făcut. Nu pot decât să repet acest lucru. Noi am sprijinit această abordare timp de mulți ani. Însă trebuie să subliniez următorul lucru. Cu cât facem mai multe progrese, cu atât ne vom descurca mai bine, cu atât se vor economisi uh, banii cetățenilor. Ați menționat faptul că anumite faburi există deja în mod oficial pe hârtie, sunt alte faburi care au făcut progrese, altele mai puțin. Însă trebuie să facem pasul următor, să abordăm lucrurile de la un nivel tehnic. În introducerea dumneavoastră ați spus că felul în care faburile se vor integra între ele în se includ aici diferite tipuri de coordonare, diferite tipuri de organizații. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Aveți vreo preferință sau va rămâne la latitudinea faburilor? Cum se poate implementa acest lucru din punct de vedere tehnic? Cum putem să ne asigurăm că aceste faburi nu recrează fiecare ceva nou? Probabil că pot să-și dezvolte propriile sisteme, dar pot și să învețe unele de la altele și dacă se va întâmpla așa, vom putea economisi bani. Cred că acesta e un punct important. Odată ce faburile vor exista, cred că ar fi bine să existe o coordonare între ele. Așa vom putea să ne stabilim niște țeluri în ceea ce privește eficiența și trebuie să fim ambițioși. Faburile vor putea astfel să lucreze împreună în diferite situații, de exemplu cum a fost cazul cenușii vulcanice. Aș dori să știu cum vă închipuiți dumneavoastră că va, exi- că va exista această coordonare între faburi. Va exista un organism care să se ocupe de această coordonare? Ați menționat de asemenea și țări care se află în afara structurii actuale a faburilor. Ce progres credeți că se va face acolo? Ce legături vor exista? Se va întâmpla ceva pe termen lung sau pe termen scurt? Și acum o ultimă întrebare. În comitologie a fost sprijinit programul multianual pentru anul 2010 și 20 de milioane de euro au fost acordate pentru crearea faburilor. Aș dori să vă pun următoarea întrebare. Veți ajuta la coordonarea acestor um, sisteme financiare? Veți supraveghea ce se întâmplă în domeniul financiar, cum se vor cheltui banii? Și mai am încă o întrebare mai generală. veți urmări felul în care aceste fonduri, aceste faburi sunt finanțate. Și acum, doamna Meisner. Aveți cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Și din partea alte vă urez bun venit. Bun venit, domnule Iazambovski. Avem nevoie de aceste faburi și am vorbit deja mult despre ele. Ne bucurăm că am auzit ce a avut de spus pentru că ai o experiență foarte mult mare în acest domeniu. S-a vorbit mult despre ceea ce trebuie făcut. E clar, am văzut ce s-a întâmplat atunci când a erupt vulcanul din Islanda, am văzut că nu există un cer european unic și că trebuie să ne coordonăm mai bine. Am observat că e neapărat necesar să existe acest cer european unic. Și acum ne dorim să mergem mai departe. S-a întrebat deja despre coordonare și că e nevoie, probabil e nevoie de o autoritate de coordonare, probabil nu. Întrebarea mea are de a face cu norul de cenușă vulcanică. Atunci Europa nu a fost deloc pregătită din punct de vedere al siguranței, ar fi existat tehnologii care ar fi putut fi folosite, s-ar fi putut cerceta, se poate zbura, nu se poate zbura. Cred că în acest domeniu e nevoie de îmbunătățiri. Ce influență poți avea tu ca și coordonator în această situație? Și a doua întrebare despre aviația civilă. Ea există, dar există și cea militară. În Germania există clar această legătură Cred că și în alte state membre situația este asemănătoare cu cea din Germania, dar probabil în unele e și mai greu să existe o coordonare între cele două domenii când ne gândim la securitate. Întrebarea e următoarea. Cum vor evolua lucrurile în acest sens? Trebuie să existe o coordonare și mă refer aici la toate tipurile de avioane și cele folosite de uh, media, cele personale. Și o a treia întrebare are de-a face cu calendarul. Eu sunt mereu optimistă, cred că tot timpul vreau să cred că vom reuși, dar totuși cam cum am putea ca într-adevăr să rezolvăm toate problemele până atunci sau dacă va fi nevoie de o prelungire. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Urmează doamna Lichtenberg. Mulțumesc și bine ați venit! Cred că avem aici omul potrivit la locul potrivit. Aștept cu nerăbdare să văd aceste faburi în funcțiune. Și am și întrebări. mă uit care au fost progresele în fabul pentru Europa Centrală. Progresele sunt că au personal și că comunică. Din când în când mai schimbă câte un uh, mail și câte un telefon. Mai mult nu e. Și acest rezultat e unul foarte trist. Mă refer acum la Balcani, unde situațiile de conflict sunt încă foarte apropiate de prezent și acum, dintr-o dată, trebuie să lucreze împreună. Între, și între alți parteneri ar fi trebuit să se ajungă mai departe. Știu că și din punct de vedere militar s-a intervenit foarte mult, aș dori să mai aflu niște detalii, m-ar interesa o evaluare, de fapt. Ce la ce putem ajunge, cum putem progresa. Mie mi-e foarte clar că vorbim de fapt despre o mai bună coordonare. Și am și o problemă cu faptul că acest cuvânt functional airblocks se folosește pen, doar pentru a da unui termen vechi un nou titlu, pentru că au mai existat astfel de lucruri. Autoritățile transfrontaliere trebuiau să coopereze și până acum între ele. Deci, termenul mi se pare mult prea general. Mai există și un alt termen, preparatory, știu că ceva care e, văzut, e prevăzut ca fiind provizoriu va dura foarte mult și mă tem că nu se va ajunge într-adevăr la schimbări și că sub acest titlu de faburi totul va rămâne așa cum este. Și mai am o întrebare mai generală. Pentru companiile aeriene e important să poate să aibă mai multe, zbor, mai multe zboruri în același timp. Însă, Faburile sunt importante și pentru că nu ar mai exista atât de multe emisii. Dar lumea arde de noi pentru că ne-am aflat în aceeași situație ca cea în ceea ce privește șoselele, pentru că fiecare avans tehnic la orice mașină duce spre același rezultat. Deci argumentul de marketing în ceea ce privește emisiile, economisirea acestor emisii va fi ceva ce nu ne va folosi dacă în același timp spunem că în același timp ne dorim să existe cât mai multe zboruri și lumea să se deplaseze și mai repede. În, într-un asemenea caz, nu ar exista niciun fel de economisire a emisiilor. Și trebuie să spunem acest lucru în mod deschis. Last in this... Mulțumesc. Ultima intervenție din runda coordonatorilor, doamna Foster, din partea grupului ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, George. Eu nu am crezut niciodată că vei pleca așa, fără să lași nimic în urmă. Așa că nu m-a surprins faptul că anunțul că vei fi implicat în coordonarea FAB. În prima întrebare este de ce am susținut în trecut atunci ideea unui cer unic european și mulți dintre noi suntem uh, de multe ori uimiți când ne gândim cât de mult am progresat. Problemele acelea de aglomerare, a traficului, de folosire a mai eficientă a spațiului aerian și de folosire mai ecologică spre binele industriei europene, folosirea capacității și așa mai departe. Iartă-mă pentru pesimismul de acum. În general, să știi că sunt optimistă, pentru că așa se întâmplă când ajunge Parlamentul European. Însă, dacă vorbim despre faburi, într-adevăr, există cel dintre Regatul Unit și Irlanda și celălalt, deci sunt două deja funcționale, însă pe mine mă îngrijorează uh, Uh, faptul că pentru celelalte s-ar putea să existe un memorandum de înțelegere, dar oricum lucrurile deja durează de prea mult timp. Am avut problema cu cenușa vulcanică și astfel lucrurile s-au impulsionat câteva peste vară și bine. E bine că s-a întâmplat așa, însă sunt și aspecte tehnice implicate aici. Totul depinde și de voința statelor membre. Și întrebarea este cum putem impulsiona statele membre să meargă în direcția dorită. Pentru că sunt și anumite interese. Știm, de pildă, că controlorii de trafic aerian din Spania primesc 400 de mii pe an de european. Și e clar că aceștia vor să-și păstreze slujbele. Dar, până la urmă, vorbim despre consolidarea utilizării spațiului aerian și tocmai aceasta este și ideea din spatele faburilor, o eficientizare. Sigur că trebuie să ne gândim și la un alt aspect, cum rezolvăm problema aviației civile, respectiv militare. În Regatul Unit exista o, a existat o folosire, o utilizare flexibilă a spațiului aerian. În Germania ați spus chiar dumneavoastră că s-a rezolvat această problemă, dar rămâne de văzut cum se va rezolva ea în alte state membre, această separare între aviația civilă și cea militară. Un alt punct acum. Totul se leagă de Sezar, pentru că nu putem privi aceste faburi separat, fiecare separat. Mm, pentru multe state membre e vorba de un angajament financiar important, sunt parteneriate public-private și trebuie găsite soluții tehnice. Este deci nevoie de un anumit grad de certitudine, pentru că din punctul de vedere al investițiilor, din punctul de vedere al Sezar, vorbim în primul și în primul rând despre parteneriate public-private. Una peste alta, cred că ai foarte multe lucruri de făcut, ai o datorie foarte importantă de neplinit. Lucrurile se mișcă, însă cred că problema principală este cea legată de convingerea statelor membre și să nu uităm firește și de problema finanțării. Și întrebarea este ce poți face tu ca persoană nominalizată în această funcție ca să faci lucrurile să se, să se miște în direcția dorită mai repede. Pentru că în 2010, de exemplu, uh, s-au înregistrat întârzieri uh, îngrozitoare și mm, să nu mai vorbim despre criza cenușei vulcanice, n-am văzut niciodată o situație mai prost gestionată decât aceea. Sunt multe lacune care au ieșit la iveală cu această ocazie și sperăm că ele vor fi remediate și că vom avea o performanță mult mai bună pe termen scurt. Să zicem până în vara lui 2011, și legat de Eurocontrol și de alte probleme. Aștept cu nerăbdare răspunsurile tale și pentru întrebările mele și pentru ale celorlalți. Jacqueline, we've got, if George... Mulțumim, Jacqueline. George, dacă dorești să să răspunzi coordonatorilor, pentru că urmează apoi încă cel puțin șase întrebări. George, îți dau cuvântul pentru primele răspunsuri. Ähm, liebe Freunde, ich werde die Fragen... Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, voi încerca să răspund la toate întrebările odată. Sunt un om foarte nerăbdător, dar la început trebuie să fiu diplomat. Încep cu un discurs. Nu ar fi cinstit dacă v-aș spune de la început uh, care este poziția mea, care e evaluarea mea personală. Nu puteam să vă spun înainte ca dumneavoastră să vorbiți ceea ce cred eu. Trebuie înainte să discut cu toată lumea. Comisia și îl vedeți aici pe reprezentantul acesteia, e și doamna Thomas aici. Ei fac o treabă foarte bună, ne ajută foarte mult. Însă problema e că lucrurile rămân la latitudinea statelor membre. Aceasta este problema noastră. Și ea poate fi rezolvată numai prin discuții cu toți cei implicați, discut cu ei, încerc să-i motivez și astfel să crezi și o presiune și asupra lor și asupra comisiei. Presiunea trebuie să existe atunci când ceva nu funcționează și Comisia trebuie atunci să discute cu statele membre, să, le, să, să pună presiune asupra lor. Acest lucru nu este conform regulii respective. Trebuie să mai discut cu domnul Calas. Însă, pe moment, cred că ne aflăm încă în stadiul de amabilități în care trebuie să îi motivăm pe oameni. Cred că singura modalitate e prin rapoarte spre dumneavoastră și spre alții să arătăm unde lucrurile funcționează, unde nu. E important de asemenea să luăm legătura și cu guvernele naționale, cu parlamentele naționale. Și veți vedea, veți primi raporturi de la mine, le veți citi și veți vedea ceea ce credeți. Trebuie să fim atenți să nu ne împușcăm singuri în picior când vine vorba de chestiunile tehnice. Ne stabilim un termen, foarte multe lucruri nu funcționează, încă n-am vorbit despre ele. E nevoie de Sezar pentru că acesta este un program pe termen mediu. Pentru FAB nu avem nevoie de el. Ar fi fost frumos să existe deja anumite programe. I-am auzit pe colegi vorbind despre proiectele TNT în domeniul FABS. Însă noi, ca Uniunea Europeană, ca Banca Europeană de Investiții, trebuie să ne întrebăm când dăm anumite sume pentru un stat membru pentru proiecte și celelalte, un alt stat membru face total altceva, să vedem ce se întâmplă aici. Nu e nevoie de sezar pentru ca faburile să existe. Putem să le aducem, să le facem funcționale și fără acest program. Nu e o condiție care trebuie să existe pentru a putea să înființăm faburile. Și acum e nevoie de criterii pentru a putea să măsurăm progresele. Comisia și Eurocontrolul lucrează asupra acestor criterii. Există diferite consilii de măsurare a performanței. Statele membre trebuie să conlucreze. Acum ne aflăm la nivelul în care încercăm să le explicăm statelor membre care sunt criteriile. Încercăm pur și simplu ca statele membre să poată să obțină niște să, să știe care sunt criteriile de care este nevoie. Trebuie mereu să fim conștienți care sunt criteriile. Și acum despre cele două faburi care există deja Aici trebuie să vedem exact care este schema de performanță pentru faburi, care e valoarea adăugată la care s-au gândit și dacă se ajunge la ea, însă pentru aceasta e nevoie de o analiză a costurilor. Cred că nu putem să facem o diferențiere între faburi, acesta are o substanță, altul alta, sub, altă substanță. Nu, trebuie să existe anumite criterii. Și să vedem cum pot fi puse în aplicare acestea. Cât privește structura, există trei niveluri. Statele membre rămân tot timpul răspunzătoare Cât despre organizare, va diferi de la stat membru la stat membru. Ba vom vorbi de Ministerul de Transporturi care organizează lucrurile. Aici e, suntem la nivel statal, altfel nu pot merge lucrurile. Apoi un al doilea nivel, cel al autorităților naționale de supraveghere. Iar apoi un al treilea nivel al serviciilor aeriene, Iar apoi aș mai vedea un nivel comun al programelor și al inițiativelor comune. Un fab cu trei până la șase țări trebuie să aibă o autoritate comună. Deci există și acest un al patrulea nivel al, al, al conlucrării. Însă are mai mult de a face cu securitatea. Trebuie să analizăm exact aceste nivele. Cât despre personal, știm că în Franța deja au existat mai multe greve tocmai în acest domeniu. Nu vorbim despre pierderea de locuri de muncă, despre scăderea salariilor, nu. Din potrivă, cred că în următorii ani vom avea probleme cu creșterea. va trebui să ne gândim să mai existe încă o altă piață pentru acești oameni. Și va trebui să ne gândim exact și la acest subiect, să vedem ce se poate face în acest sens. Voi încerca să mă angajez într-un dialog social pentru a găsi niște răspunsuri la aceste întrebări. să nu ne confruntăm cu un dezechilibru pentru care nu suntem pregătiți. Interconectarea, interconnectivity, un cuvânt nou și frumos, e foarte important în ceea ce privește faburile. Nu se poate ca un fab să își, să își proiecteze o traiectorie într-o direcție și celălalt în cealaltă. E o întrebare foarte importantă. Faburile trebuie să comunice între ele. Trebuie să se știe exact unde sunt acele zone destinate doar aviației militare, care sunt cele pentru aviația civilă. Există foarte multe elemente care încă mai trebuie discutate. Știți că este o sarcină pe care ați dat-o comisiei, ca până la sfârșitul anului să existe un manager al rețelelor. S-a vorbit despre Eurocontrol sau, despre o altă instituție. Până la urmă lucrurile vor ajunge la Eurocontrol. Ei au o experiență de ani întregi, așa că au informațiile și au metodele pentru a face acest lucru și să vedem cum se va organiza spațiul aerian în aceste rețele de faburi. Aceasta e următoarea sarcină și sper că se va începe munca la ea până la începutul anilor viitor. Cum vor colucra aviația civilă și cea militară din punct de vedere instituțional, asta nu vă pot spune, situația diferă de la stat la stat. Voi încerca să intru în dialog cu partenerii implicați și să văd ce se va întâmpla în această direcție. Însă nu trebuie să existe o poziție fixă. Statele membre au suveranitate, știu că în Spania situația e puțin sensibilă, nu vrem să îi supărăm pe spanioli, vrem să discutăm cu Spania să vedem cum putem organiza lucrurile în mod eficient, vorbind de cooperație. Însă, până la sfârșit trebuie să vedem la ce rezultat ne dorim să ajungem. Dacă crește traficul, cresc și emisiile, e clar, dar faburile nu vin aici pentru a restrânge traficul aerian, ci de a-l face mai eficient și mai prietenos cu mediul. Dacă faburile vor fi mai bune, atunci cu siguranță totul va fi mult mai bine. Însă trebuie să fim foarte serioși. Văd că am uitat ceva foarte important. În caz că am uitat ceva important, puteți oricând să-mi dați un telefon sau să îmi trimiteți un e-mail. Calendarul pentru 2012 în Consiliul de Ministri, din când în când, la fel ca și în Parlament, odată la jumătate de an, trebuie să existe un raport la jumătatea termenului. Și atunci se iau hotărâri. Există două faburi care sunt mai aproape de mine, fabul din uh, centrul Europei, aici uh, intervine și problema fostei Iugoslaviei, fostei Iugoslavii, e o situație dificilă, însă e un culoar de zbor foarte important. Trebuie să existe un traseu spre Grecia, e important. Blunet, și acesta e un uh, domeniu dificil Mă voi întâlni cu ministrii danezi de transport cât mai curând. Avem experți foarte buni în orice domeniu, la comisie, la Eurocontrol, la autoritățile naționale. Nu aceasta e problema. Problema e una politică. Își doresc, într-adevăr, statele membre să conlucreze în acest sens sunt pregătite să uite evenimente din trecut și acest lucru îl putem afla doar uh, prin discuții, Comisie, Parlament, statele membre și doar așa putem continua. Thanks, George, for that. Mulțumim, George, pentru aceste răspunsuri. Avem acum șapte întrebări, șapte intervenienți în uh, a doua rundă și începem cu domnul de Grandes Pascual. Jorge, a tu comisión. Eu sabía... Bine ai venit, George, în propria comisie. Sunt uh, un băiat de treabă, așa că o să încep prin a spune că fiind creștin-democrat și om de treabă, nu poți decât să ajungi în rai. O să încerc să nu repet întrebări care s-au pus deja, rămâne fără răspuns uh, întrebarea legată de criza cenușei vulcanice. Atunci s-a demonstrat fără urmă de îndoială că organizarea la nivel european este proastă. Nu e vorba de a găsi vinovați, dar trebuie să ne recunoaștem neputința. Sub președinție spaniolă s-a încheiat un acord important între Europa și Statele Unite cu privire la un cer unic, iar eforturile făcute în acest dosar de către domnul Carieho au fost foarte bune. Acum trebuie să vedem cât de cuprinzător este acest acord și cât de mare este sfera sa de aplicare. Apoi, o parte mare a Atlanticului corespunde Americii Latine vom lăsa această zonă uh, doar sub sfera de influență a americanilor sau vom încerca să participăm și noi la această decizie? Mulțumim, doamna Țică, are cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Bine ați venit, domnule Iar Zembovski, și felicitări pentru noua poziție pe care o ocupați. Uh, Recent, în luna iulie, s-a publicat uh, regulamentul privind uh, performanțele, criteriile de performanță pentru blocurile funcționale aeriene. Uh, în același timp, am văzut că în ultimele decizii legate de finanțarea proiectelor TNT s-au alocat sume diferite pentru crearea blocurilor funcționale a unora. Uh, cum uh, vor fi coordonate? Pentru că aceste finanțări au fost deja date pe niște proiecte care poate nu, e, nu sunt în concordanță cu aceste criterii de performanță pentru că nu erau definite la momentul respectiv. Deci aceasta este o întrebare. Cum eficientizăm utilizarea fondurilor europene destinate creării faburilor, având în vedere că regulamentul uh, privind criteriile de performanță a fost publicat abia în luna iulie și care este statusul deci, și a doua întrebare se referă la modul în care se, vor coordona, se va coordona dezvoltarea faburilor cu uh, liniile de finanțare pentru uh, viitoare, pentru TNT, pe perioada 2014-2020 pentru că ele vor fi create, există termenul 4 decembrie, dar cu siguranță va fi un proces de tuning, uh, de îmbunătățire permanentă și în anii următori. Vă mulțumesc! Thank you. Next. Mulțumim. Urmează domnul Van Dalen. Dank u wel, voorzitter. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult să vă văd aici, la Comisia TRAN. Țin minte ce bine am colaborat la începutul anilor 90 mi-aduc aminte de conferințele paneuropene la care am participat împreună și țin minte și implicarea lui Günther Lundgar. Am două întrebări pentru dumneavoastră. În primul rând, dacă ne gândim la întregul domeniu despre care vorbim, ar fi două sau trei motive de îngrijorare adevărate. Ați spus că sunt multe lucruri de făcut, că, că timpul este scurt, însă, după părerea mea, există două sau trei lucruri cu adevărat importante și vă întreb ce putem face noi, Comisia TRAN, ca să vă ajutăm. Ați vorbit despre legătura cu guvernele naționale, cu parlamentele naționale. Uh, asta, o astfel de relație avem și noi, dar vă întreb acum dacă nu putem face și mai mult. Ați spus că veți veni aici frecvent. Poate am putea avea o abordare de tip semafor să ne semnalați că anumite zone sunt verzi, altele sunt uh, portocalii, galbene și că în altele uh, este lumină roșie și trebuie să intervenim neapărat. Apoi, mai am o întrebare legat de fabul din sud-estul Europa. Țări precum Malta, Egiptul, Albania, Italia, Georgia, poate ar fi uh, s-ar putea implica în uh, înființarea acestui fab, Care este poziția Israelului? Vă întreb. Cred că este foarte importantă această întrebare. Care ar fi rolul Israelului în cazul acestui fapt? Și în fine, Nu vreau să fac comentarii legate de viața dumneavoastră personală. Ă, dar înțeleg punctul de vedere al soției dumneavoastră și cred că bine ar fi să o luați și pe ea în călătorii, pentru că astfel vă apărați căsnicia și dați dovadă de flexibilitate. Face bine și la bugetul de vacanțe și cred că tot, totul va fi bine până la urmă. Mulțumim. Nu știam, uh, dragă colega, că oferiți și servicii de consultanță uh, de mariaj. Domnul fidanț are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Nu voi urma exemplul domnului Van Dalen, voi reveni la problemele de fond. Mă voi lega însă totuși de o întrebare a domniei sale pentru că aș vrea să mă refer la chestiunea BlueMed. În tabelele distribuite de coordonator există o gaură neagră, un fel de gaură neagră. Singurul fab unde nu este bifat nimic este cel Blue Med. Nu știu dacă sunt chiar atât de în urmă cei care se ocupă de fabul Blue Med, atrageți atenția asupra faburilor și încercați să includeți în ele peste 50% din trafic. Mm, fabul Blue Med este special pentru că este singurul care merge dincolo de granițele Europei și acoperă o zonă strategică pentru relația dintre uh, Uh, Europa, Africa și Orientul Mijlociu, prin secțiunile corespunzătoare ale Mediteranei. Este foarte important, sunt foarte importante, deci, reuniunile legate de mm, performanță și intervenția Ciprului și Greciei. Vreau să vă întreb ce planuri are coordonatorul pentru aceste aspecte și pentru a se înregistra mai multe progrese cu acest fab. Și dacă îmi răspundeți la această întrebare, v-aș mai întreba și care credeți că vor fi termenele eh, pentru viitor, pentru că cele de acum eh, nu vor fi respectate în mod clar. Mulțumim, domnul Marinescu are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că vă văd aici, domnul eh, Iarzembovski, și sper că ceea ce veți face dumneavoastră în calitate de coordonator FAB să ducă la scopul final al, uh, al acestei activități, crearea cerului uh, unic. Și eu aș vrea să mă refer la acest lucru. După cum știți, opinia mea a fost și este în continuare că nu aveam nevoie de aceste blocuri. Sunt mai mult o etapă psihologică pentru statele membre să se, uh, uh, să se obișnuiască cu ideea că vom avea un cer uh, unic. Este foarte bine că au început discuțiile în cadrul faburilor și că se vor discuta schemele de performanță. Rețeaua de rute există deja și uh, Eurocontrol se ocupă de acest lucru. Însă, principalul lucru care trebuie făcut în cadrul faburilor este controlul de trafic. De fapt, eficientizarea controlului traficului, adică plasarea uh, centrelor de control de trafic în, a, în așa fel încât să fie cât mai eficiente. Pentru că știți că acum există uh, puncte de control de trafic de o parte și de alta a granițelor, a graniței dintre două state. N-aș vrea ca peste 2-3 ani să avem puncte de control de trafic de o parte și de alta a, granițelor, a graniței unui, uh, dintre două faburi. Și întrebarea mea este foarte directă. Ca să se poată face așa ceva, sprijinindu-vă pe un articol din regulament care spune că faburile trebuie să discute între ele în momentul în care stabilesc uh, punctele de control, vă întreb dacă nu există deja sau dacă nu ar trebui făcută o propunere, o propunere, repet, pentru că este foarte uh, sensibilă uh, această chestiune, o propunere uh, de puncte de control în uh, Uniunea Europeană bazate pe cer unic. De, filozofia de cer unic nu bazate pe, bazată această propunere pe, pe uh, blocurile uh, aerospațiale. Cred că acesta este cel mai important lucru de realizat în interiorul faburilor. Și celelalte sunt importante, dar este cel mai important lucru pentru a se putea face trecerea foarte rapid la, la fabri. Aceasta a fost prima întrebare și a doua, revin și eu la ce spunea colega referitor la Cezar. Uh, Cezarul are ca dată de uh, demarare a fazei de deployment 2014, ianuarie. Este clar că dacă se va întâmpla acest lucru și eu sper să se întâmple, acest, această instalare a echipamentelor trebuie făcută pe structura de control de trafic pentru cer unic, nu pentru, nu pentru faburi. Există o legătură între cei care se ocupă de dezvoltarea SESAR și, tocmai ce întrebam mai înainte, această hartă a punctelor uh, de control, și cred că aici dumneavoastră ar trebui să interveniți și să faceți această uh, legătură. Și în final vă urez succes să aveți uh, toate faburile realizate până, la, până în decembrie 2012, lucru care cred că este foarte greu de realizat. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnul Kuhn. Ja, Georg, schön, dass du mit deiner Fachkompetenz da, Georg, tu ai o experiență mare aici, o nerăbdare care a fost lăudată. Observăm că unii zâmbesc, dar sperăm că vei fi alături de noi în ceea ce privește viitorul Europei în domeniul aerian. Și ai spus ceva ce putem doar să subliniem și cu ce să fim de acord. Ați spus că trebuie să lucreze împreună și statele membre, că ele vor juca un rol foarte important. Și să vedem unde vor exista și niște efecte economice, de exemplu pe domeniul pregătirii. Trebuie să ne asigurăm că există asemenea standarde că toți colegii care lucrează în domeniul aerian au făcut aceleași școli. Mai e și problema de dezvoltare a software-ului și aici se pot economisi bani. Apoi, compatibilitatea, în, compatibilitatea între hardware și celelalte echipamente. Sunt foarte multe elemente foarte importante. Ne dorim să avem o piață liberalizată Uh, pe piața aeriană, dar în același timp suntem răspunzători de siguranța pasagerilor. Ai vorbit despre conlucrarea cu aviația militară. Domnul Fandal ne-a spus deja despre anumite regiuni, ce se va întâmpla cu Iordania, cu Israel. Probabil cu zâmbetul tău minunat vei discuta și cu partea turcă. Uh, și ce se întâmplă acolo cu spațiul aerian de deasupra Greciei, toate aceste elemente joacă un rol important. Și încă un punct. Am avut raportul Cristinei de Verac despre incidente și accidente în traficul aerian, că autoritățile naționale de supraveghere au un rol foarte mare aici. Aici intră și conlucrarea, competențele care și ele trebuie să, fie, să aibă legătură între ele. Și acestea sunt importante pentru siguranța aeriană în Europa. Dar cum vei aduce toate acestea sub aceeași umbrelă din punct de vedere al informațiilor? Sada. Mulțumesc, doamna Sada. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cerul European Unic este o inițiativă valoroasă și cred că nu trebuie să conving pe nimeni de faptul că asta înseamnă un transport de pasageri mai eficient și mai ieftin, precum și emisii de dioxid de carbon mai mici. Mă îndoiesc totuși că stabilirea acestor nouă faburi va însemna și stabilirea unui cer european unic, sau cel puțin nu deocamdată. Și o întrebare foarte succintă. Care este următorul nostru pas? Pentru că aceste nouă faburi sunt, de fapt, un pas intermediar către stabilirea unui cer european unic. Și avem acest cer unic cu Statele Unite, unde există costuri mai mici și mai puțin controlori de trafic. Știm cât de important sunt acești controlori de trafic și vom ști, vom afla mâine de altfel când o să blocheze zboruri. Și atunci mă întreb, care sunt ideile pe care le aveți legate de controlorii de trafic? Ce vom face cu ei atunci când unii dintre ei uh, vor avea funcții care devin inutile? Și o altă întrebare v-ați întâlnit cu mulți uh, politicieni importanți din Europa care se ocupă de transporturi. Care sunt amenințările la adresa acestui proiect? Cum vom putea să accelerăm munca la acest proiect? Avem în continuare temeri legate de respectarea termenelor limite și care sunt prospectele uh, perspectivele de uh, creare a acestui uh, cer european. Mulțumesc, uh, domnule președinte. O să încerc să vorbesc și să mă exprim în engleză și o să vă spun uh, bine ați venit și vă mulțumim că ați venit. Întrebarea mea este foarte simplă. Ați spus că nu am reușit foarte repede. Știți deja care sunt problemele sau îngrijorările? De ce statele membre nu au reușit să se descurce până acum? Ne-ați spus că ați vizitat mai multe state membre ce fel de răspunsuri ați primit din partea lor? Există probleme de ordin financiar sau o lipsă de disponibilitate sau o lipsă de cooperare între diversele linii aeriene și aeroporturi și așa mai departe. Domnul Van Dalen v-a dat un sfat bun despre modul în care vă puteți motiva soția. cum sperați să motivați și statele membre? Este, acestea sunt întrebări destul de simple. Aveți niște idei legate de modul în care ați putea să încurajați statele membre? Mulțumesc, Cezin Am înțeles că vrei să revii, dacă se poate succint. Voi fi cât de succintă. E o întrebare de la un coleg din grupul meu politic și are, are de a face cu mediul. S-au spus multe despre mediu, dar întrebarea e ce, putem să fa- ce poate să facă un coordonator FAB în acest sens. Va exista o mai bună coordonare și asta va însemna o reducere a emisiilor de dioxid de carbon. Banca Europeană de Investiții a spus mai de mult când era vorba despre echipamente care sunt mai prietenoase cu mediul, ce se poate face, dar pe mine mă interesează ce poate face un coordonator FAB concret pentru a îmbunătăți situația cu emisiile de dioxid de carbon. Mai sunt câteva observații pe care doresc să le ridic și eu ca președinte. Probabil că uh, Ați înțeles uh, punctul de vedere al uh, deputaților că în ceea ce privește Sezar există o îngrijorare că există întârzieri nejustificate și, într-adevăr, uh, criza cu vulcanul din Islanda, al cărui nume nu-l pot pronunța nici eu, a fost o problemă importantă care a afectat puternic aviația civilă europeană. Dar a existat și o parte pozitivă, și anume că a încurajat Consiliul să ia din nou măsuri în ceea ce privește cerul unic european. Știu că și liniile aeriene și consumatorii întreabă care este termenul limită, când ne putem aștepta să vedem acest cer european unic. Și cred că deputații sunt uh, îngrijorați că putem face progrese în legătură cu faburile, și uh, vi s-a cerut chiar să încurajați statele membre și să uh, le constrângeți chiar să ia măsuri, dar până la urmă, în momentul de față, nu vorbim doar despre FAB separat sau despre Sezar separat. Cred că este uh, interesant ceea ce s-a spus aici, dacă analizăm comparația între Statele Unite și Uniunea Europeană, nu e o comparație foarte corectă, trebuie să recunoaștem, dar totuși, ne uităm la uh, Statele Unite, acolo unde avem un singur furnizor de servicii uh, aeriene pentru 18 milioane de zboruri. Și în uh, Uniunea Europeană, din motive geografice, istorice și așa mai departe, avem 47 de furnizori pentru 9 milioane de zboruri, deci la jumătate, practic, față de americani. Și cred că tocmai aici este problema cu care, pe care trebuie să o rezolvăm. De asemenea, sunt convins că o să vă amintiți uh, prima oară când am discutat cu Comisia despre această idee a cerului uh, unic european, cred că a fost domnul Hakayaki, care e un vânzător foarte bun și a încercat să ne vândă această idee. Și una din problemele majore mai menționate acolo a fost modul în care traficul aerian și navigația ar fi mai eficiente datorită acestui sistem. Și unul din avantaje ar fi că nu o să mai avem cozi la aeroporturi cu avioane care așteaptă să decoleze și așa mai departe. Și acest argument mi se pare că s-a pierdut undeva așa în negura timpurilor. Dar cred în continuare că este un argument foarte bun și revin la uh, argumentul domnului Cezar care spunea că este un plan ambițios uh, și cred că trebuie să apelăm în continuare la acest argument. Apoi, în ceea ce privește aspectele militare, știți că eu sunt omul care a spus că nu există niciun fel de criză de uh, centre militare, doar că se află în mâinile cui nu trebuie. Deci, cred că trebuie să cooperăm cu armata, trebuie să avem uh, Uh, să facem schimb de informații și dacă ne ducem la armată și spunem, vă cerem, vă solicităm insistent să ne acordați spațiul nostru aerian, ei o să spună nu. Dar dacă ne ducem și le spunem, doamna, uite, aveți momente în care nu folosiți acest uh, spațiu aerian și în uh, cazul s-a întâmplat chiar în Franța și în Germania și așa mai departe, cred că putem să-i convingem să coopereze cu noi în ceea ce privește utilizarea spațiului aerian. Uh, pentru că aveți perfectă dreptate. Dacă tot nu este folosit spațiul aerian, de ce nu este lăsat uh, pentru aviația civilă? Bineînțeles, dacă există o urgență, aviația militară o să reia imediat spațiu, controlul asupra spațiului aerian. Dar cred că este această problemă, trebuie să fie neapărat rezolvată. Și ultima observație. Am gândit la ce ați spus, interconectivitatea dintre faburi. Este, aveți perfectă dreptate. Deci nu uh, Important nu este să avem nouă fabuci separate, ci să avem o interconectare între ele, astfel încât ele să fie mai eficiente. Dar cred că trebuie să existe o interconectivitate și în interiorul acestor faburi pentru că avem o integrare a serviciilor. Spre exemplu, fabul uh, Regatul Unit Irlanda, care uh, a fost dat drept exemplu și accept acest lucru, dar totuși nu există niciun fel de integrare între uh, sistemul de trafic uh, britanic și sistemul uh, irlandez. Și există această necesitate de interconectivitate în cadrul fabului și între faburi. Deci, George, îți dau cuvântul. Uh, alle Fragen zu beantworten. Voi încerca să răspund la toate întrebările, nu prea mai avem timp, dar mă bucur că am avut un dialog atât de fructos. În ceea ce privește cenușa vulcanică, nu am ce să spun aici. E o problemă de securitate în spațiul aerian. Acesta e punctul cel mai important și Răspunderea le revine statelor membre. Ele sunt responsabile. Comisia, Agenția de Siguranță Europeană, Eurocontrolul sunt instituții care trebuie să fie de acord în astfel de situații. Ieri sau alaltări s-a discutat la Montreal acest subiect încă nu am primit nicio reacție de acolo. Știu că unii miniștri s-au supărat pentru că la început nici nu apărea pe ordinea de zi acest subiect, dar până la urmă s-a stabilit că ba da, apare la diverse, dar nu apărea în mod oficial pe ordinea de zi a reuniunii. S-a discutat acolo și trebuie să vedem care au fost rezultatele. Însă trebuie să vedem cum ne putem organiza în Europa, însă nu prin faburi, nu avem nicio posibilitate în acest sens. America Latină e un partener important în cadrul faburilor nu pot să spun nimic ține de liniile aeriene, ține de comisie, să vedem cum se va dezvolta în continuare această relație. E într-adevăr un continent foarte mare cu care, de care suntem legați din punct de vedere cultural, însă nu e de latitudinea mea să discut acest subiect uh, stimat, stimat uh, membru al prezidiului. Vă, vă voi spune foarte clar și nediplomatic, vă voi răspunde la întrebări. Faburile trebuie să fie finanțate de statele membre. În principiu nu există bani europeni pentru ele statele membre au acest, uh, această sarcină, așa cum au și în cazul poliției. Trebuie să, îndep- să îndeplinească diferite sarcini, controlul de securitate și trebuie să facă acest lucru din banii de impozit. Taxe trebuie să existe și ele trebuie să fie tocmai, folosite tocmai să se financeze tot ceea ce trebuie făcut. Nu există bani europeni pentru faburi. În cadrul Sezar e vorba de un parteneriat uh, uh, privat, public-privat și acei bani sunt folosiți acolo. Însă, în cazul faburilor, lucrurile sunt la latitudinea statelor membre. Nu există o finanțare Există un ajutor de 20 de milioane, e un ajutor, dar cu sau fără Sezar, totul trebuie să fie finanțat de statele membre în FAP. Nu pot să spună nu facem un FAP pentru că nu avem bani, așa ceva nu funcționează. Ne dorim ca programul Sezar să fie sprijinit mai mult în, viitor, în viitoarea perioadă, însă în cazul faburilor, acestea trebuie să fie finanțate de statele membre. Punctele cele mai problematice diferă de la stat la stat. Nu există o problemă tipică. Dacă aș vrea totuși cât de cât să tipizez, aș spune următoarele. În multe state membre, nu există oameni care să se ocupe de asemenea lucruri în ministere. Există câțiva în, ministeriat, în minister, în autoritățile naționale de supraveghere. În Germania avem 70 de oameni. Dar există foarte multe țări unde autoritățile naționale de supraveghere au, au probleme cu personalul. Și atunci trebuie să le spunem statelor membre ce trebuie să facă. La început nu existau aceste autorități naționale, totul ținea de ministere, dar acum trebuie să existe autorități naționale. Și și pentru acestea e nevoie de finanțare și de personal. Cunosc care zic da, ă, vreau să fac toate acestea, însă nu avem finanțare și nici personal. Însă nu, trebuie să stabilim niște pachete și să vedem cum se pot acestea implementa, să nu ajungem într-o situație în care statele membre spun nu putem face acest lucru, că e criză, că nu avem personal. Acesta ar fi doar o parte a problemelor. Cred că dumneavoastră ca europarlamentari puteți să discutați și aceste chestiuni cu guvernul dumneavoastră și cu cetățenii. Altfel nu putem merge mai departe. Vor spune pur și simplu nu avem personal, nu putem continua acest proiect. În ceea ce privește BlueMed, situația este într-adevăr una dificilă. Vorbesc acum cu colegul de îngămână pentru că îl cunosc mai bine. Cele patru state care sunt state membre, Italia, Malpa, Malta, Cipru și Grecia, nici el, ele trebuie să fie în, prima, în primul rând de acord. Dar nici aceste patru nu au reușit să cadă de acord. Dar cu ele am putea începe ceva și ar fi deja bine. Când voi călători acolo, va trebui să văd exact care e problema. Am deja o idee, dar nu știu nimic clar. Și pur și simplu tot ce pot eu să fac e să moderez situația, să discut și cu ciprioții. Am mai fost acolo, câteodată ei își urmăresc propriile interese și încerc să se impună. Spun acest lucru foarte... Niciun guvern nu poate să spună că, nimeni nu poate să-mi spună că acest interval de până în 2012 este irelevant. Nu. Unele țări probabil vor încerca să spună până în 2013-14 putem să facem ceva, dar eu le voi spune clar în legislație apare termenul de 2012. Unii vor spune, e greu, nu vom putea face acest lucru, însă va trebui să discutăm cu astfel de state. Nu există niciun fel de excepție. Marian, ai avut perfectă dreptate. FAB e un instrument, un instrument spre cerul european unic. Un element, e foarte clar, e un pas intermediar. Punctul cel mai important e aici următorul. Eurocontrol a fost și se va afla întotdeauna pe mâini bune. Însă, acum discutăm despre mai mult decât securitate. Ne dorim să intre ele, componenta de mediu aici, eficiența costurilor, ne dorim să existe o organizare mai bună. Deci cerul european unic merge mai departe de securitate și organizare. Despre Centrele de punctele de control nu voi vorbi acum deloc, pentru că dacă voi începe acest, această discuție, mulți vor spune ne vom pierde locul de muncă. În Germania există o discuție aprinsă acum pentru că se încearcă diferite economisiri din aviația militară și se ajunge la închiderea anumitor cazarme. Și atunci, imediat, fiecare lanț spune, nu, nu puteți închide această cazarmă pentru că avem nevoie de ea, de aceea nu voi vorbi despre centrele de control, faburile trebuie să se organizeze singure în acest sens. Mă voi gândi cum putem face acest lucru în cel mai bun mod cu putință, însă nu putem discuta acum despre ele. Nu putem stabili din ai, dinainte astfel de lucruri. Europa nu poate finanța programul, trebuie să o facă statele membre prin impozite, prin taxe. Nimeni nu poate să spună nu am banii de care e nevoie. Această problemă este foarte clară. Apoi s-a discutat despre centre de formare, cred că da, ar fi foarte importante. Apoi despre traficul aerian și cum va decurge acesta. Aici intervine o problemă în ceea ce privește fluxul de informații și cum poate să fie acesta mai eficient, astfel încât toată lumea să fie implicată în același timp și liniile aeriene, toată lumea să știe exact unde este o furtună, când nu va ajunge un avion la timp într-un aeroport. Toate aceste informații trebuie să ajungă între toate instituțiile implicate la momentul potrivit. Comparația cu Statele Unite. Statele Unite e cu totul altă problemă. Au altfel de sarcini față de noi. Coridorul între Boston și Washington. Să zicem că l-am putea compara cu cel dintre Paris, Amsterdam, Köln, Frankfurt. Însă există teren în Arizona, în New Mexico, unde nu e nevoie de niciun fel de control, pur și simplu lumea zboară. Condițiile geografice sunt diferite, așa că trebuie să avem grijă când facem comparații. Traficul aerian în Europa poate să fie mai eficient, clar, dar nu putem nici să ne ghidăm după american. Trebuie să vedem exact care sunt problemele și așa mai departe. Nu văd de ce piloții și-ar pierde locurile de muncă. S-ar putea ca într-un an, într-un, într-un stat să fie cu 10 mai mulți, în alt uh, stat să lipsească 10 piloți și vom vedea ce se poate face într-o asemenea situație. La fel ca în cazul căilor ferate. Aici intervine problema limbii care se folosește, însă în cazul aviației se folosește engleza. Așa că nu ar fi o problemă. Problema mediului. La fel ca în cazul camioanelor. Putem noi să tot scădem pragurile și să le scădem, dar camioane se cumpără în continuare pentru că e nevoie de ele. Doamnă Lichtenberger, dacă reușim ca un avion din punctul A în punctul B să zboare relativ direct, atunci se pot economisi foarte multe emisii de dioxid de carbon. Dacă reorganizăm coridoarele aeriene, atunci există această posibilitate ca într-adevăr să nu mai fie emis atât de, atât, să nu mai fie emis atât de mult dioxid de carbon. Și sper că voi putea să vă dau și niște cifre exacte și în ceea ce privește mediul. E ceva, e ceva asupra căruia lucrăm încă. Emisiile sunt un subiect foarte important trebuie să discutăm și cu aviația militară. Eu nu sunt pentru o confruntare între aviația civilă și militară. Am cunoscut deja unul sau doi generali, fac o impresie foarte puternică, sunt foarte implicați dar nu vrem pur și simplu ca ei să existe acolo, să nu lase pe nimeni să zboare. E din nou o chestiune de politică, să vedem încotro ne vom îndrepta. Cred că am reușit să răspund într-o mică sau mare măsură la toate întrebările. La cele care nu, trimiteți-mi un e-mail. Vă mulțumesc pentru atenție. Well, George, thank you very much indeed. Mulțumim foarte mult, George. A fost o discuție foarte interesantă pentru deputați și cred că una dintre concluziile ce se pot desprinde este următoarea. În momentul în care am analizat nominalizarea ta, să știi că nu ne-am gândit prea mult, în sensul că imediat ce a apărut numele tău, toată lumea a spus el trebuie să fie coordonatorului. Și asta pentru că știam cât de răbdător și de diplomat poți fi în relația cu statele membre. Aceasta a fost un, o bilă albă foarte grea care a cântărit în favoarea ta. Și știm că vei încerca din răsputeri să convingi statele membre să meargă în direcția dorită de noi. Îți dorim toate cele bune în eforturile pe care le faci și să știi că ești binevenit la comisia noastră ori de câte ori crezi că este cazul să ne vizitezi și te vom invita noi când uh, dorim să te vedem să știi că te bucuri de sprijinul nostru în sarcina dificilă pe care ai primit-o. Mulțumim pentru prezență și te așteptăm cu drag și pe viitor. Okay, colleagues, with your permission, we do permisiunea dumneavoastră, doamna Țicău este de față, suntem puțin în față, însă dacă doamna Țicău este de acord să discutăm acum despre raportul cu privire la aplicațiile GNSS, aș propune să facem acest lucru. Dacă plecați, vă rog să o faceți în liniște. Ar fi foarte util. Silvia, raportul tău, ai cuvântul. Uh, mulțumesc, uh, domnule președinte. Documentul pe care îl uh, discutăm se referă la o comunicare a Comisiei către Consiliu și Parlament privind planul de acțiune pentru aplicațiile Sistemului Global de Radionavigație prin Satelit, GNSS. Deci, subliniez, discutăm despre un document non-legislativ din seria așa numitelor uh, soft uh, law, uh, deși consider că subiectul este unul extrem de important și de altfel vom aștepta din partea Comisiei Europene și propuneri legislative. Menționez faptul că articolul 189 din Tratatul de la Lisabona introduce o nouă competență a Uniunii Europene în ceea ce privește politica spațială în scopul promovării progresului științific și tehnic, a competitivităii industriale, precum și pentru punerea în aplicare a politicilor Uniunii. În acest scop, Uniunea Europeană poate promova doar inițiative comune, poate sprijini cercetarea și dezvoltarea tehnologică și poate coordona eforturile necesare explorării și exploatării spațiului. Uh, menionez uh, faptul uh, că programul de acțiune GNSS este rezultatul unei Uh, unui proces de consultare publică și documentul identifică prioritățile în special uh, pentru a putea contribui la creșterea economică și la consolidarea pieței unice. Uh, aș dori să subliniez faptul că documentul prezintă un capitol care se referă la um, nevoile financiare pentru dezvoltarea și um, continuarea până la exploatarea completă a acestui proiect și anume faptul că există o necesitate de finanțare suplimentară cu aproape 1000 de uh, milioane de euro pentru șapte ani. Uh, practic, uh, aplicațiile GNSS uh, sunt necesare pentru dez și dezvoltarea serviciilor specifice, pot aduce beneficii imediate într-o gamă largă de domenii, cum ar fi transportul, securitatea, mediul, sănătatea sau agricultura, avem uh, și un calendar uh, propus uh, pentru implementarea acestui sistem. Menționez faptul că sistemul EGNOS este operațional de la 1 octombrie 2009. Este vorba de trei sateliți geostaționari, Inmarsat 3F2, Artemis, Inmarsat 4F2, dar și de patru stații terestre Uh, sistemul uh, GNSS completează sistemul uh, GPS, oferind aplicații importante pentru piața unică și pentru calitatea vieții cetățenilor europeni. Evident, domeniul transporturilor este unul dintre domeniile care va beneficia masiv de dezvoltarea aplicațiilor GNSS, datorită funcționalităților puse la dispoziție și anume posibilitățile de poziționare, calculul vitezei, uh, indicarea datei. Aș dori să subliniez uh, faptul că este pentru a realiza mai multe aplicații este important să încurajăm uh, cercetarea. Din păcate, bugetul alocat pentru cercetare și pentru aplicațiile GNSS este insuficientă fondurile au fost tăiate încă din uh, două mii șapte și acum după ultimul col cel de al treilea col pentru aplicațiile gnss uh, practic vom epuiza bugetul. de aceea una dintre solicitările principale ar trebui să fie aceea de a suplimenta bugetul atunci când vom uh, discuta de realocarea banilor neutilizați atunci când va veni mid term review Uh, și să alocăm o sumă suplimentară pentru aplicațiile GNSS. Este adevărat, încă nu este complet uh, funcțional uh, Galileo, există un calendar pentru dezvoltarea sa. Practic, din ianuarie 2014 vom intra în faza de exploatare, întâi cu 18 sateliți, apoi din 2016 30 de sateliți, dar pentru ca sistemul european uh, să poată asigura serviciile necesare și să aibă o cotă importantă de piață uh, pentru aceste servicii, uh, este important să avem aplicații dezvoltate. Și deocamdată investitorii, companiile private nu au fost suficient de atrase să investească în acest tip de aplicații din două motive. Pe de o parte, Uh, faptul că nu a existat uh, o um, acoperire completă și nicio disponibilitate completă uh, pe de altă parte datorită faptului că nu există suficiente fonduri de cercetare. deci primul mesaj pe care îl am este acela de a suplimenta bugetul și sper să avem Uh, sprijinul tuturor colegilor există și un manifest realizat de un număr mare de universități institute de cercetare și cred că pentru europa este extrem de important să avem un număr cât mai mare de aplicații care ulterior să asigure o uh, bună funcționare și o bună cotă de piață pentru, pentru sistemul european. Uh, vreau de asemenea să precizez faptul că um, pentru gnss din programul, uh, din bugetul pentru cercetare și uh, dezvoltare uh, vorbim de aproximativ 25 de, ar trebui să avem 25 de miliarde de euro pe an. Din păcate, lucrul acesta nu a fost realizat. Practic, de exemplu, pentru domeniul ICT, care este de asemenea un domeniu extrem de important, avem de trei cinci ori uh, mai multe fonduri alocate pentru cercetare decât pentru gnss deși uh, sistemul GNSS și uh, acest tip de servicii vor, de aceste servicii vor beneficia mai multe domenii. Aș dori doar să mai menționez faptul că există un, o planificare a unor inițiative viitoare ale Comisiei uh, deci o a doua solicitare este aceea ca onor Comisia Europeană să vină cu o propunere legislativă pentru crearea unui spațiu, uh, unui program uh, spațial uh, european. Iar în ceea ce privește calendarul de măsuri legislative și non-legislative pe care Comisia le are în vedere, Vreau să menționez aici, pentru luna iunie era prevăzută, dar deocamdată este întârziată, o propunere legislativă privind accesul reglementat uh, public la serviciile uh, Galileo, uh, sistemului Galileo. De asemenea, pentru anul unsprezece este planificată o propunere de regulament privind stabilirea unui program european pentru observarea Pământului, sistemul GMS, GMES, Uh, de asemenea pentru două mii unsprezece este planificată o propunere pentru guvernarea și finanțarea uh, programelor europene gnss uh, și pentru două mii unsprezece de asemenea un regulament privind programul european spațial. mai există câteva propuneri non legislative în general ele sunt planificate pentru ultima parte a acestui an vorbim de o comunicare privind uh, poziționarea europeană pentru explorarea uh, spațiului, de asemenea de o comunicare privind viitoarea implicare a Uniunii Europene uh, într-o politică spațială și comunicarea pe care o discutăm astăzi. Pe scurt, vreau să concluzionez spunând că Uh, programul uh, european spațial este unul extrem de important. Uniunea Europeană este deja în competiție cu Statele Unite, China, uh, India. Pentru a avea o cotă cât mai mare de piață, este important să dezvoltăm atât aplicații GNSS, dar și să investim în definitivarea și, uh, întreaga și uh, asigurarea uh, capacității totale de funcționare pentru uh, proiectul uh, Galileo, dar pentru ca acest sistem să fie utilizat ulterior la capacitate este necesar să avem aplicații iar pentru a avea aceste aplicații e necesar să mărim acum fondurile pentru cercetare astfel încât în momentul în care sistemul va fi Uh, operațional în totalitate, să avem aplicațiile care să asigure uh, utilizarea eficientă a acestei resurse. Mulțumesc! Thank you, Silvia. Mr. Kuhn, EPP. Domn, doamna, domnul Tacun, PP. Umfassenden Bericht als Ca raportor, ați menționat tot ce Cred că e important și ceea ce au hotărât toți raportorii. Cel mai important punct, ne aflăm în concurență cu cele mai mari puteri din această lume, China, USA și, SUA și Rusia, și ele au făcut progrese foarte importante. Sistemul global de radionavigație prin satelit are nevoie de acest plan de acțiune, dar trebuie să fie clar definite domeniile în care se poate interveni. Și pentru Statele Unite e un punct important pentru că pot să vadă un punct de refinanțare. Pentru Uniunea Europeană e important să se vadă de unde, unde, de unde pot fi luate fonduri. Există peste 8 miliarde, ați spus clar că există un miliard care e suplimentar, care ne stă la dispoziție și nouă, celor din comisia noastră, pentru noi e foarte important ca App Galileo să funcționeze și acesta va fi foarte important și să vedem cum va ajuta la sistemele noastre de transport. Are de-a face cu ambuteiajele, are de-a face foarte mult și cu emisiile de dioxid de carbon, cu reducerea acestora, cu siguranța în transport. Noi avem aici un domeniu de acțiune foarte larg. Păcat că Galileo a ajuns să meargă spre al, mai mult spre alte domenii. Cred că și în viitor, sistemele de care ne vom ocupa în viitor vor trebui să poată fi legate de Galileo. Vorbim foarte mult de sistemele de control și că acestea sunt importante pentru când vine vorba de ajutoarele de stat pe care le oferă Uniunea Europeană statelor membre controlul e important și în agricultură și poate să ajute foarte mult și în sistemele de navigație pentru a identifica exact unde sunt terenurile cultivabile. Astăzi s-a discutat despre politica maritimă integrată. Am votat cu toții împreună despre sistemul automat de identificare în cazul navelor și cât de important e acest domeniu și pentru siguranța navelor. Deci vorbim de proiecte foarte importante și în domeniul naval. Avem foarte multe lucruri de făcut. Încă o dată îi mulțumesc doamnei raportor și cred că avem cu toții o poziție comună, că e nevoie într-adevăr de suplimentarea bugetului de cercetare pentru asemenea proiecte. Mulțumesc, doamna raportor. Mulțumesc, are cuvântul domnul Alcadraui. Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu foarte succint pentru că doamna raportor și domnul Cun au spus deja cele mai importante puncte. Cred că este important ca în comisia noastră să lucrăm în continuare în acest domeniu responsabilitățile au fost transferate. Cred că Galileo va fi un proiect foarte important pe viitor pentru transport și, bineînțeles, trebuie să ne gândim la uh, desfășurarea acestui sistem, la punerea sa în aplicare, care a fost întârziată, pentru că există probleme financiare. Nu prea avem spațiu de manevră aici, dar putem face câteva propuneri. Trebuie să ne gândim la aplicațiile lui Galileo la sistemele de transport, modul în care ne poate ajuta să ne îndeplinim obiectivele care ar trebui să fie incluse în Cartea Albă și care au fost uh, deja incluse în textul lui Matthew Groș. O altă observație Multe dintre domeniile asupra cărora Galileo poate să aibă un impact au fost deja menționate. Domnul Cun a menționat câteva, uh, printre care legătura cu sistemele inteligente de transport, care este firește esențială niște uh, taxe inteligente per kilometru, spre exemplu, putem să ne gândim la reducerea costurilor prin uh, sisteme de transport mai eficiente și așa mai departe. Deci, exact așa am putea beneficia de aceste sisteme. Există și alte lucruri care ne îngrijorează, spre exemplu transportul urban și siguranța sa și așa mai departe. Deci, ca raportor, aș dori să vă rog să parcurgem lista sistematic aș dori să vă rog să analizați și să vedeți dacă trebuie să mai adăugăm ceva la planurile Comisiei pentru a păstra consecvența cu prioritățile noastre și cred că este nevoie de mai multă muncă în ceea ce privește strategia uh, privind aplicațiile și punerea lor în aplicare. Probabil că avem nevoie de campanii de conștientizare Trebuie să ne gândim cum am putea să implementăm toate aceste lucruri cât mai rapid posibil. Mulțumesc, doamna Meissner. Mulțumesc, domnule președinte. La început nu mă aflam în sală, a trebuit să merg într-o altă comisie la o sesiune de vot, însă îi mulțumesc doamnei raportor, cunosc raportul, cred că e unul foarte bun și voi încerca să nu repet ce au spus și colegii mei, nu știu dacă deja s-a spus tot sau nu, însă domnul El Cadraue a spus că nu știe cum va contribui Galileo în ceea ce privește implementarea cărții albe. Eu cred că s-ar putea să ajute. Ne pare rău că Galileo a fost luat de la Comisia de Transport, dar vorbim deja de lucruri care s-au întâmplat, situația e așa cum e. Dar când vorbim despre ambuteiaje, despre reducerea lor sau evitarea lor, aici Galileo poate să ajute. Sistemele de trafic inteligente sunt importante. În apropierea Hanovrei, unde locuiesc eu, Galileo nu există încă, însă sisteme inteligente de trafic da, și acolo putem să observăm cum se ajunge la ambuteaje trebuie să vedem exact cum putem dezvolta în continuare acest domeniu în ceea ce privește politica maritimă integrată și în cazul acesteia este foarte important. Sper că acest raport se va bucura de acordul tuturor și pe mine m-a impresionat. Mulțumesc, doamna Lichtenberger. Când ascult despre ce e vorba în raport, am impresia ca înainte că în economia europeană. Încrederea că programele, de exemplu Galileo, va funcționa, lipsește puțin. Dacă există diferite dezvoltări, nu există asemenea dezvoltări și asta pentru că se continuă folosirea programelor deja existente și cu, cu toții cunoaștem această situație. Problema e această lipsă de încredere și de aceea lucrurile nu progresează. Acest sistem european trebuie ca până la urmă să existe. Amânările din ultimii ani ne-au arătat următorul lucru. Folosirea noilor tehnologii nu va put, folosirea acestor noi programe nu se va bucura de investiții dacă nu există o încredere din partea statelor membre. Și aici e problema. Statele membre nu se ocupă în mod serios de acest sistem. Și mă întreb acum, E bine când spunem facem, faceți acest lucru, dar când chiar depinde de cealaltă parte, cum putem noi interveni mai eficient? Nu riscăm noi foarte mult dacă continuăm pe aceeași linie, sperăm, cerem, dar nu avem niciun instrument la îndemână. Acesta este pentru mine punctul cel mai important. Dacă industria privată nu se implică aici, atunci totul va rămâne la nivel de frumoasă teorie trebuie să vedem exact ce se poate face atunci când oamenii sunt interesați și eu sunt să existe asemenea sisteme. Însă cum putem să câștigăm încredere pentru că ne lipsesc mijloacele financiare? Și aici mă refer din nou la statele membre. Aici e problema. Thank you. Um, we don't have... Mulțumesc. Reprezentantul Comisiei nu este aici, pentru că am început un pic mai devreme și sunt un pic dezamăgit că nu avem o poziție a Comisiei aici. Nu știu dacă Silvia dorește să reacționeze la ceea ce au spus ceilalți. Vă dau cuvântul. Uh, vreau să mulțumesc uh, colegilor pentru intervenții și pentru sugestii. Acum avem uh, un prim uh, schimb de opinii. Uh, urmează ca uh, raportul să fie redactat. Uh, eu am avut deja câteva întâlniri cu reprezentanții Comisiei Europene și ei sunt, vor sprijini eforturile noastre de a cere suplimentarea bugetului. Așa cum spuneam, putem uh, folosi, de exemplu, inițiativele comune pentru a implica mai mult uh, sectorul uh, privat. Uh, e adevărat, trebuie să găsim mecanismele necesare pentru a ne asigura că interesul companiilor private de a investi în astfel de aplicații va fi ulterior um, recompensat prin um, acea utilizare eficientă a um, sistemului. De altfel, Comisia a propus uh, mai multe opțiuni uh, pentru uh, dezvoltare. Practic, se, merge, se va merge pe un număr limitat de acțiuni și ne vom focaliza pe acele acțiuni care pot aduce beneficii economice mai mari și pot oferi mai multe locuri de muncă. Există multe aplicații, multe acțiuni aferente domeniului transporturilor, de exemplu, sistemul uh, uh, va trebui uh, să fie, sistemul EGNOS va trebui să fie certificat pentru utilizarea lui în ceea ce privește mm, legat de strategia Sezar și a cerului unic. Abia am discutat puțin mai devreme de cerul unic european. Deci, în domeniul transportului sunt foarte multe uh, acțiuni uh, care uh, sunt legate de uh, dezvoltarea acestui sistem. Pe de altă parte, vom analiza cu simț de răspundere lista propusă de comisie, vom veni poate cu noi propuneri, de aceea ne-am propus și Comisia TRAN va organiza până la sfârșitul acestui an un hearing privind implementarea sistemului Galileo, a aplicațiilor GNSS uh, și cred că esențială va fi și am înțeles uh, de la reprezentanții Comisiei că vor uh, veni destul de repede cu o propunere de regulament privind reglementarea accesului la anumite servicii publice prin intermediul acestor sisteme. Cred că va fi important pentru că multe din aceste sisteme vor fi și aplicații vor fi evident legate de transport. Încă o dată mulțumesc uh, colegilor și aștept uh, sugestii ulterior uh, după ce va, pre, va fi prezentat raportul. Sunt, sunt convinsă că vor fi și amendamente uh, interesante, dar uh, ca o ultimă concluzie, Europa are nevoie de sistemul uh, Galileo, iar pentru a fi cât mai eficient avem nevoie să dezvoltăm încă de pe acum aplicații și evident aici rolul cheie este al industriei care trebuie să dezvolte, să participe la dezvoltarea acestor uh, servicii și aplicații uh, și evident trebuie să găsim uh, atât modalitatea de a motiva industria să participe la această dezvoltare, dar și mijloacele prin care să asigurăm acea masă critică de utilizatori care să facă cât mai eficient uh, utilizarea acestui sistem. Vă mulțumesc, domnule președinte. Thank you, Mrs. Tickau. So we'll... Mulțumim, doamna Țicău. O să așteptăm cu mare interes raportul dumneavoastră și vă mulțumim. Ajungem la finalul ordinii de zi pentru această dimineață și ne reîntâlnim la ora 15, când uh, Silvia o să fie iarăși pe scenă cu uh, acordul cu Canada. Deci ne revedem la ora 3. Mulțumesc!